sau regulamentului președintele conferinței pre- președinților de comisii mi-a comunicat că nu s-a adus nicio obiecție în cadrul conferinței președinților de comisii la adresa celor patru recomandări înaintate de Comisia ECON de a nu se opune unui act delegat. Dacă în interval de 24 ore niciun grup politic sau un număr de deputați egal cu pragul minim nu ridică obiecții, atunci recomandările vor fi considerate ca fiind adoptate. În caz contrar, aceste recomandări vor fi supuse la vot. Recomandările sunt disponibile